Uh, well, um, never ending story. Bună dimineața, dragi colegi. Avem o ședință specială astăzi, pentru că va fi cu noi uh, domnul comisar uh, Michele Arias Canete, care se ocupă de schimbările climatice. Vrem să continuăm împreună cu dumneavoastră dialogul nostru structurat. Vreau să vă reamintesc că domnul uh, comisar a fost um, invitat uh, de mai multe ori de către comisia noastră și încă mai avem multe lucruri de făcut, mai ales să discutăm uh, programul de lucru al comisiei pe 2017, pachetul privind energia curată, coordonarea, și sigur am dorit să-l invităm să ne facă o perspectivă pentru 2018. Ar fi minunat pentru că vrem să ne pregătim și noi pentru următoarele președinții. După cea estonă, la urma aceea austriacă și așa mai departe. De asemenea, v-am ruga să menționați noul program de legislație pentru că avem deja opt uh, propuneri legislative privind Uniunea Energetică și uh, o serie de propuneri destul de numeroase privind uh, Uniunea Digitală, dar vrem să lucrăm și mai din greu. Vreau să vă spun că noi suntem, ne încadrăm în grafic în ceea ce privește calendarele privind um, inițiativele la care ne-am angajat la începutul anului. Domnule comisar, ne cunoaștem atât de bine încât uh, nu mai am altceva de spus decât să vă invit să vă faceți prezentarea. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, Dragi coordonatori, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici pentru dialogul nostru structurat care va ajuta Comisia să-și pregătească programul pentru anul de an și să ne îmbunătățim acțiunile comune. Până acum, 2017 a fost anul de punere în aplicare a propunerilor care au fost înaintate în uh, cadrul uh, pachetului din 2017, vorba de pachetul privind energia curată, care um, a fost prezentat în noiembrie anul trecut. Propunerile sunt uh, ambițioase. Pachetul acesta completează alte propuneri legislative, angajamentul Uniunii Europene în cadrul acordului de la Paris, în toate sectoarele economiei, Începând cu sistemul ETS pentru perioada după 2020, împărțirea eforturilor de ducere a emisiilor între statele membre și includerea sectoarelor utilizării terenului și silviculturii în uh, cadrul um, climatic. În plus, în 2017, Comisia a venit cu o, propuse, o propunere cu privire la revizuirea ETS pentru aviație. Toate aceste propuneri ne vor pune pe calea cea dreaptă pentru decarbonizarea economiilor noastre și um, pentru îndeplinirea obiectivelor obiectivelor acordului de la Paris. De asemenea, trimit un mesaj uh, puternic în ceea ce privește acordul nostru privind Paris, uh, iar punerea în aplicare a pachetului privind uh, energia curată um, ne va arăta lumii că suntem dispuși să conducem tranziția către o energie curată. E un lucru bun pentru planeta noastră și pentru economie, pentru că va duce la investiții și inovație pentru competitivitate și creștere și ocupare. Vrem să susținem aceste eforturi și în a doua jumătate a lui 2017 și toți lucrăm din greu pentru a păstra nivelul de ambiție și să ne încadrăm în uh, calendar și să avem negocieri coerente. Și răspundem astfel apelului făcut de președinții celor trei instituții în decembrie 2016 să facem progrese însemnate acolo și unde e posibil să venim cu rezultate până la finalul lui 2017. Președinția estonă care urmează a venit cu o agendă foarte ambițioasă și a confirmat uh, calendarul uh, reuniunilor ministeriale privind energia pentru al doilea semestru din 2017. Trebuie să ne asigurăm că negocierile interinstituționale pot să înceapă cât se poate de repede. E ambițios, dar realist. Cât despre pachetul privind securitatea aprovizionării am demonstrat că se poate ca în 15 luni să ajungi la un acord uh, în ceea ce privește regulamentul SOS, decizia IGA și regulamentul um, cadru privind uh, etichetarea energetică și vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule Buzec, pentru faptul că a spus aceste legislații pe o, pale, pe o cale rapidă, în trialoguri pe care le-am desfășurat cu competență, cu pasiune. Cu pachetul um, energie curată pentru toți europenii, o mare parte a muncii de pregătire pentru încheierea Uniunii Energetice s-a realizat, dar nu în întregime. După cum știți, la 31 mai au adoptat ultimele propuneri uh, din pachetul de mobilitate, iar uh, Comisia va lucra și în alte domenii. Să menționez uh, că în cadrul compromisului privind securitatea de aprovizionare cu gaz vom propune o modificare la tratatul uh, privind comunitatea energetică, vom finaliza selecția și vom acorda granturi pentru proiecte de interes comun în cadrul um, facilității Europa, facilității conectarea Europei. Vom publica cea de-a treia listă privind proiectele de interes comun, o comunicare cu privire la ținta de 15% de interconectare până în 2030 um, și o evaluare a regulamentului TNE și a regulamentului privind conectarea Europei. De asemenea, în cadrul Uniunii Energetice vom lansa forumul privind insulele de energie curată în toamnă și o platformă privind regiunile cu consum intensiv de carbon și um, regiunile um, de cărbune. De asemenea, vom um, vedea dacă e nevoie să modificăm uh, normele privind uh, piața gazului și vom menționa diferite gazoducte, cum ar fi Nord Stream. Ca urmare a adoptării pachetului de mobilitate la 31 mai, Comisia pregătește și um, o legislație în ceea ce privește emisiile de carbon pentru automobile, um, autovehicule și um, camioane și camionete, autobuze și autocare, Uh, în ceea ce privește autovehiculele și uh, camionetele, pregătim acum legislație pentru perioada de după 2020 și e o măsură esențială, iar uh, evaluarea de impact se va uita la costuri și beneficii ale diferitelor opțiuni, inclusiv cât de urgent este ținta și să vedem ce fel de stimulente putem să oferim. În acest context, um, un alt aspect important pe care vom evalua um, cu atenție va fi impactul um, um, pe care îl are transferul către vehicule cu um, emisii scăzute, mai ales asupra electrificării, asupra locurilor de muncă și competențelor. Stabilirea standardelor pentru perioada de după 2020 pentru automobile și camionete va fi unul dintre principalele stimulente pentru accelerarea introducerii pe piață a vehiculelor cu zero emisii, însă pentru că acesta să fie de succes, va trebui să avem o abordare integrată care să acopere și cererea și oferta. Dar, um, de fapt, um, uh, nu va fi suficient să stabilim uh, obiective, pentru că succesul um, um unor uh, vehicule cu emisii zero va depinde, pe de-o parte, de disponibilitatea infrastructurii de încărcare și uh, va fi nevoie de baterii și de stocare la prețuri uh, competitive. Ceea ce ne face să credem că pachetul, um, de aceea am anunțat că pachetul de mobilitate dincolo de legislație va veni cu inițiative pentru a sprijini pe de-o parte uh, desfășurarea de infrastructură um, pentru vehicule cu emisii scăzute și conectate și, pe de altă parte, dezvoltarea și producerea de baterii de generație viitoare în Europa. Și, în sfârșit, um, în ceea ce privește legislația privind dioxidul de carbon, um, uh, valorile um, uh, vor rezulta din procedurile de testare și, în acest sens, avem nevoie de niște valori de consum de carbon și de emisii de dioxid de carbon mai realiste. În acest sens, uh, procedura armonizată pentru vehiculele ușoare va trebui să fie îmbunătățită. De asemenea, suntem uh, conștienți de faptul că e din ce în ce mai important uh, să includem vehiculele grele în emisiile generale. Comisia a anunțat intenția să propună niște standarde de emisii de dioxid de carbon în prima jumătate a lui 2018 și o activitate de analiză în ceea ce privește opțiunile de design pentru standardele de emisii CO2 este acum în curs. Acum aș vrea să vă spun că propunerea noastră nu va fi o soluție de tip copy-paste Um, după alte propuneri din alte regiuni, ci va fi una bazată pe o evaluare de impact cuprinzătoare pentru a defini o soluție, una europeană, care să corespundă pieței noastre și să vină în ajutorul competitivității producătorilor noștri și um, să îndeplinească obiectivele de energie și climă. Astfel, vom furniza propunerile în ceea ce privește Uniunea Europeană și vom îndeplini una dintre cele 10 priorități politice ale Comisiei Juncker și sper că Comisia se va bucura în continuare de sprijinul dumneavoastră și uh, știți că puteți să cooperați excelent cu noi și cam asta așteaptă cetățenii de la noi. Domnule președinte, în uh, prima parte a anului acesta și în a doua parte a anului acesta și anul viitor vom avea toată legislația care se încadra în programul de lucru al Uniunii Energetice. După aceea, mingea va fi în terenul dumneavoastră. Va trebui să avem niște trialoguri foarte importante pentru a ajunge la o legislație ambițioasă, pentru a îndeplini toate obiectivele pe care ni le-am propus. Mulțumim, domnule comisar. Am înțeles ce răspundere ne revine. Vă voi bucura de sprijinul Parlamentului nostru. Vă mulțumesc pentru prezentare. Să începem cu reprezentanții grupurilor politice. Domnul Paul Rubic de la PP. Herr Kommissar, ich möchte mich äh, recht Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru prezentare. Știm că ne vom confrunta cu mari provocări în toamna aceasta, în domeniul politicii energetice a Uniunii Europene. Și tocmai de aceea e important ca obiectivele stabilite să poată fi într-adevăr puse în aplicare. La nivel de politică ne confruntăm cu problema sancțiunilor. să folosesc tot mai multe sancțiuni, tot mai multe obiective obligatorii și tocmai de aceea politica nu e prea iubită. Am văzut ce s-a întâmplat în Regatul Unit, știm ce s-a întâmplat la alegerile din Slovacia, deci Trebuie să ne asigurăm că abordarea politică ne ajută să ne atingem ambițiile. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să ne gândim la stimulentele pe care le-am putea oferi cetățenilor europeni, astfel încât împreună să putem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. În sectorul transporturilor, despre care ați vorbit și dumneavoastră, se poartă în momentul de față o dezbatere pe tema motoarelor cu combustie internă. Um, ar mai trebui folosite și pe viitor sau nu. Verzii uh, cer ca din 2030 încolo să nu mai poată fi produs niciun fel de motor tradițional. Pe de altă parte, vedem că se folosesc în uh, mobilitatea electrică o serie de baterii pe bază de litiu și ion, baterii care nu mai se dovedesc a nu fi chiar atât de sigure pe cât se credea inițial. Vedem că o serie de uh, Uh, baterii uh, de genul acesta nu mai pot fi uh, urcate în cabina avionului. Pe de altă parte, în cazul în care genul acesta de baterie explodează, sistemele tradiționale de stingere a incendiilor nu funcționează. Gândiți-vă, dacă bateriile mici ale smartphone-urilor sunt atât de periculoase, cât de periculoase sunt bateriile mari pe care funcționează autoturismele electrice. Dacă astfel de auto autoturisme electrice vor fi considerate a fi periculoase, ele nu vor mai putea fi parcate, spre exemplu, în parcările comune. Deci, iată, trebuie să ne gândim la uh, tema aceasta. De asemenea, uh, tema continuous driving ar trebui să fie pusă în, discu- în discuție. Uh, Trebuie să vedem dacă nu ar trebui cumva să adaptăm infrastructura la genul acesta de conducere continuă. Trebuie să ne asigurăm că, spre exemplu, nu suntem obligați să frânăm în fața fiecărui uh, semafor pentru că, din pricina acestor frânări, uh, există poluare atmosferică, uh, fie sub formă de particule cauzate de arderea cauciucului, fie sub formă de emisii de dioxid de carbon pur și simplu uh, dis- irosim e, uh, energia și uh, periclităm sănătatea publică. Tocmai de aceea sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de noi standarde pentru combustibili, investițiile și inovarea ar fi, ar fi esențiale în acest domeniu. Să punem uh, întrebarea cât, uh, sau trebuie să ne punem întrebarea câtă energie poate fi uh, stocată într-un, într-o baterie. Uh, după aceea se pune întrebarea cum anume vom putea să ne descotorosim de baterii pe viitor. Cred că acestea sunt temele de viitor. Mulțumim, domnul Dan Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, bună dimineața, domnule comisar. Ehm, în primul rând, ehm, aș dori să vă mulțumesc că v-ați ținut de cuvânt cu o promisiune pe care ați făcut-o când ne-am întâlnit cu toți coordonatorii și v-am cerut pentru pachetul pe energie, ca să putem să mergem repede și fără sincope, să trimiteți de fiecare dată câte un reprezentant al uh, Comisiei de la DG Energy la working grupurile noastre. S-a întâmplat acest lucru și vă mulțumesc. Am o întrebare pe care vreau să vă uh, pun și ține de uh, finanțare. Uh, noi venim cu niște ținte foarte ambițioase în, uh, în rapoartele pe care le întocmim pentru uh, diversele dosare, fie pentru regenerabile, fie pentru eficiență energetică, fie pentru eficiență energetică a clădirilor. Și toate aceste lucruri vor presupune bani. Și întrebarea mea este, în exercițiul financiar următor, vă veți lupta ca să poată să fie acordate și sumele necesare pentru îndeplinirea atâtor de multe eh, ținte ambițioase pe care noi le-am propus și care toate sunt importante. Și mă refer, pe lângă cele pe care le-am menționat, și la interconectare eh, fie de energie, fie de gaz. Sunt foarte multe proiecte care vor, fi, vor însemna foarte mulți bani, iar atingerea acestor ținte depinde și am văzut și în scenariile pe care dumneavoastră, ca și comisie, le-ați prezentat eh, anexate acestor dosare, să spunem, că diverse scenarii țin cont de diverse finanțări. Dacă finanțările sunt uh, 100% finanțări, uh, cum ar veni, ale celor care vor fi utilizatori, atunci costurile sunt unele. Dacă ele sunt mixte, costurile vor fi altele. Și în toate aceste scenarii, o intervenție de la nivelul uh, uh Comisiei Europene cred că ar face ca finanțările să fie mai, mai uh, accesibile și putem să, să ne putem să ne îndeplinim țintele. În al doilea rând, aș vrea să insist pe un subiect favorit pe care văd că l-a ridicat și domnul Rubic, cel al uh, mașinilor electrice, dar vreau să o ridic din altă perspectivă. Eu mai puțin sunt pasionat de ce anume e făcută bateria, ce anume că uh, ar trebui să fie Uniunea Europeană capabilă să găsească o soluție de baterie care să fie echipeze o mașină electrică și acest lucru să-l face relativ repede. Acum suntem doar pe locul 3 în lume după Statele Unite și China. Dacă mai stăm mult, probabil că va fi complicat să spunem că vom fi pe locul 2 sau 1, dar mai probabil pe locuri din jos. Iar noi tot ne de poluare. Mai avem un pic și închidem mare parte din industria europeană pentru că e poluantă. În schimb, transportul care este cel mai mare poluator, datele statistice arată că contribuția, între ghilimele, la emisiile de dioxid de carbon, această contribuție crește. Și încercăm diverse soluții. În uh, eficiența, uh, eficiența energetică a clădirilor să introducem obligația de a avea dispozitive pe care măcar 10%, 20% din locurile de parcare să fie echipate cu posibilitatea de a le încărca uh, tot felul de soluții, astfel încât să răspundem măcar la o parte a întrebării, cineva care și ia Uniunea Europeană mașină electrică o face doar pentru că nu e în toate mințile, sau pentru că ar dori să o și conducă și eventual are pretenția să o și încarce din când în când să rămână cu ea în mijlocul drumului. Puncte de încărcare intermediare nu există, puncte de încărcare rezidențiale nu. Și atunci ajungem în situații, cum în țara mea, unde deși dăm 10.000 de euro subvenție pentru o mașină electrică, nu prea se ghesuie nimeni să o cumpere, că nu poate să o țină decât în fața locuinței, să uite la ea. Ca să meargă, are o problemă că trebuie să o și încarci din când în când. Și atunci toată această chestiune necesită o intervenție aprofundată și coerentă din partea Comisiei, pentru că altfel lucrurile vor fi complicate pentru noi. Și încă o dată vă mulțumesc, domnule comisar. Thank you very much. Mr. Toshenovski, on behalf of ECR, Evgen, the floor is yours. Dziękuję bardzo, Jerzy. Vážený pane komisaři, děkuji, že jste přišel do našeho výboru právě v době, kdy probíhá velmi živá diskuze. Domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit aici într-un moment în care um, discutăm pachetul de energie. Nu este vorba de un dosar uh, ușor. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Aș vrea să știu, în primul rând, ce părere aveți cu privire uh, la creșterea până la 40 sau 45% în țintele definite pentru energie regenerabilă și eficiență energetică. Vreau să vă întreb cum va schimba acest lucru modelul economic. pe care se bazează proiectele dumneavoastră, mai ales când e vorba de subvenționarea rețelelor de transmisie, a punctelor de conectare și așa mai departe. Nu e vorba de o decizie ușoară, pentru că e vorba de o creștere semnificativă a țintelor. Am uh, o a doua întrebare, tot tehnică. În pachet apare un uh, termen nou, centre regionale de gestiune acestea nu sunt uh, răspunzătoare pentru propunerile pe care le-ar transmite. Dar, având în vedere schimbările foarte rapide la nivelul rețelelor de transmisie și având în vedere evoluțiile din sectorul um, eolian și al fotovoltaicelor, uh, în general, um, autoritățile ar trebui să facă față acestor evoluții, însă aici este vorba de resurse umane foarte importante. Oamenii care ar lucra în acestea ar trebui să fie experți. Și știm că formarea oamenilor pentru a lucra în autorități de reglementare durează foarte mult, ani de zile. Așa că Aș vrea să um, vă întreb um, cât de serioși sunteți în legătură cu acest instrument nou, aceste centre. Mai degrabă ar fi mai bine să fie neobligatorii, să nu fie o răspundere foarte mare aici. Vă mulțumesc pentru această discuție în ceea ce privește noile tendințe în energie. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum de la grupul ALDE, doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Într-adevăr, ați spus că până la finele anului vom avea toate dosarele legislative pentru pachetul legislativ. Da, toate bune și frumoase, dar una e să ai actele legislative pe masă și alta e să le pui în aplicare. Și uh, mie mi se pare că punerea în aplicare tocmai este deficitară. Și uh, ieri am purtat o discuție foarte intensă pe tema Uniunii Energiei. Am discutat împreună cu Envi și e clar că toată lumea își dorește această uniune, toată lumea își dorește ca lucrurile să meargă înainte, dar nu merg înainte. Eu sunt cam nerăbdătoare, vin din Germania și uh, ce se întâmplă acolo la mine. La mine, în, uh, în satul în care locuiesc, e un mare panou pe care scrie energie da, dar nu rețea. Cam asta este starea de spirit în Germania și vreau să vă întreb uh, care sunt informațiile dumneavoastră despre impresia existentă uh, în statele membre. Avem nevoie de rețele, rețele care pot fi finanțate din CEF, dar uh, important e ca rețelele să apară cu ajutorul uh, cetățenilor și cu aprobarea cetățenilor. Eu știu că nu doar în Germania există acest, uh, această reticență, ci și în alte state membre există o serie de uh, ce știu eu, instalații eoliene care există, da, sunt uh, fizic acolo, dar nu sunt legate la rețea pentru că nimeni nu-și dorește acești interconectori. Trebuie să aducem uh, energia eoliană din nord spre sud, da, dar uh, nu putem pentru că nu avem rețele. După aceea, în al doilea rând, am înțeles eu oare bine că ați spus că proiectul Nord Stream 2 ar fi un proiect bun, uh, vreau să vă, să vă cer o confirmare. În al treilea rând, fac parte și din Comisia pentru Transporturi. Eu nu consider că trebuie să punem accent doar pe um, pe autoturi, autoturismele electrice. Există și uh, autoturisme care funcționează pe hidrogen și în plus trebuie să ținem cont de faptul că uh, în unele state membre lucrurile nu merg chiar așa de bine. Am auzit, am auzit pe colegul din uh, România. E clar că avem nevoie pentru această nouă mobilitate de ceva timp, uh, timp în care să construim rețelele și infrastructura necesară. Trebuie să ținem cont, uh, de asemenea, de faptul că um, și biomasa este o sursă de energie și trebuie să investim și în alte tipuri de materiale uh, care să genereze energie. Și mai există o întrebare pe care vreau să o pun. Este una sensibilă. Uh, spațiul unic european. Știm prea bine, am tot discutat această propunere legislativă, am putea economisi multe emisii, multă energie. Problema e că nu ne putem, nu putem ajunge la o concluzie finală din pricina Gibraltarului. Eu cred că nu le putem uh, explica oamenilor uh, că Uh, iată, din pricina unei probleme de acestea diplomatice, nu putem să eficientizăm uh, spațiul aerian european. Oare dumneavoastră ați putea cumva influența autoritățile spaniole să acționeze în acest sens? Mulțumesc! Mulțumim. Urmează doamna Rivasi în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, mulțumim că ați venit, venit pentru că aveți o responsabilitate foarte mare. Obiectivele Comisiei Europene în materie de energie regenerabilă și eficacitate energetică trebuie să fie coerente cu acordul de la Paris și de, de aceea trebuie să fim mai ambițioși. Însă, ultimele rapoarte arată că suntem în, în, uh, încă la o cotă de 25% de energie regenerabilă, deci practic asta nu mai înseamnă coerență cu acordul de la Paris. Am două întrebări. Prima se referă la metan. Studiile ne arată că metanul uh, este un gaz cu un efect de seră foarte puternic și rămâne în atmosferă o perioadă scurtă. În ceea ce privește obiectivele pentru 2050, eu v-am rugat să creați o strategie specifică pentru metan. O tonă de metan înseamnă 21 de tone de CO2 pe o perioadă de 100 de ani. Dar dacă avem o perioadă, dar dacă luăm o perioadă de studiu de 20 de ani, atunci cantitatea, această echivalență uh, capătă proporții de 5 ori mai mari. Așadar, când ne veți prezenta această strategie cu privire la metan? Pentru a putea totuși să fim coerenți cu acordul de la Paris. A doua întrebare. Comisia a spus că ne trebuie 17% energie regenerabilă, dar s-a bazat pe un studiu de impact uh, bazat pe costuri supraestimate. Acum, studiile arată că adevăratele costuri sunt mult mai mici. Așadar, vă rog, domnule comisar, să-mi spuneți când se va prezenta o nouă evaluare, ținându-se cont de costurile reale. Iată, um, trebuie să faceți apel la serviciile dumneavoastră, să fie mai ambițioase și să se bazeze pe costurile reale în ceea ce privește eficiența energetică și reducerea consumului pentru că trebuie să ne adaptăm pe acordului de la Paris. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Benito Ziluaga de la GUE. Vă mulțumesc. Bună ziua, domnule comisar. Săptămâna trecută s-a încheiat procesul de consultare publică pentru proiectele de interes comun, aceste PCI. E vorba de interconectări electrice, dar și mm, de infrastructură, de gaz. Și la asta aș vrea să mă refer acum, pentru că ce se face, se mm, oferă bani publici pentru promovarea combustibilor fosili, gaz, îndepărtându-se de la investițiile pe care Uniunea Europeană ar putea să le facă în eficiență energetică și în energii regenerabile ceea ce reprezintă o infracțiune climatică. De ce? 80, de 86 de ori. Potențialul de încălzire climatică este de 86 de ori mai mare pentru metan decât pentru dioxid de carbon. Sunt studii de la Universitatea Cornell care fac o legătură între emisiile de metan și extragerea și extinderea infra infrastructurilor. Deci atâta vreme cât se mențin, de, deși pe de-o parte dioxidul de carbon este la același nivel, metanul crește foarte mult. Asta pe de-o parte. Și a doua întrebare este legată de Panama Leaks. Ați uh, fost la comisia jurii și s-a spus acolo că nu exista nicio legătură directă cu întreprinderile care figurau în documentele Panama, însă în ultimele săptămâni s-a văzut că dumneavoastră sunteți cercetat direct de către OLAF și sunt o serie de uh, persoane care deja um, au fost uh, implicate, domnul Soria, domnul Manuel Moix, uh, care sunt responsabili în Spania și au spus că n-au nimic de a face cu asta și până la urmă a trebuit să mm, își dea demisia pentru că au fost implicați direct. Nu cumva o să ne surprindeți și dumneavoastră? O să ne surprindeți cu o implicare directă și cu o demisie? Trebuie să, nu, de asemenea trebuia să menționați uh, persoanele dumneavoastră mm, apropiate în declarația pe care ați făcut-o când ați devenit uh, comisar. E vorba de mm, aspecte care cred că ar trebui să fie incluse și să vă numărați pe lista de demisii. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Well, thank you all of you for your question. Mulțumesc tuturor pentru întrebări. Voi începe cu domnul Rubic. Este nevoie de un regulament foarte complicat cu privire la uh, emisiile de uh, standarde de emisii de CO2 pentru uh, camionete și uh, automobile. Trebuie să ne gândim că industria auto uh, este o industrie foarte puternică și are uh, foarte multe locuri de muncă, uh, și este unul dintre sectoarele care susține economia noastră. Deci trebuie să fim foarte prudenți și, în al doilea rând, foarte, să avem o abordare holistică, că nu ajunge doar să impui standarde. Contează și să gestionezi traficul și fluxurile de transport și cum organizăm tranziția către transportul decarbonizat. Și durează, că nu putem să spunem că va dis- dispărea motorul uh, pe combustie internă în 10 ani. Am testat mai multe tipuri de tehnologii în cadrul industriei pentru a vedea uh, cum evoluează și avem o relație, am constatat o relație bună costuri-beneficii. Deci este foarte clar că aceste ținte pe care ni le-am uh, propus uh, vor cere dezvoltarea mobilității electrice. Însă pentru asta e nevoie de cerere. Nu poți să impui un procentaj și să spui o să ai 20 de milioane chiar dacă, dacă tu pierzi 300 uh, de mii de euro pe fiecare mașină. Nu. Trebuie să creăm cerere și pentru asta avem nevoie de infrastructură de încărcare și baterii performante. Deci, ambele. Comisia nu poate să vină pur și simplu și să scoată un procentaj din buzunar. Trebuie să introducem în acest exercițiu emisiile cu, vehiculele cu emisii zero sau cu, cu emisii scăzute și trebuie să le facem această introducere posibilă. Și apoi avem uh, hidrogenul. Și apoi avem stațiile de încărcare, rapide și uh, lente. Apoi comisia mai este angajată și în alte exerciții. În directiva pentru performanța energetică, a clădirilor. Am insistat în uh, tro Am insistat pe instalarea prealabilă a cablurilor. Și dacă vrei să-ți instalezi uh, stația de încărcare, trebuie să plătești. În clădirile publice, am zis, unul din 10 locuri de parcare să aibă astfel de, o astfel de stație de încărcare pentru că avem nevoie de aceste stații de încărcare, nu doar în orașe și pe străzi, ci și în parcările de la supermarketuri, de exemplu, oriunde se poate, la centrele um, de agrement și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește căile principale de comunicații, vom avea un master plan al, comunic- al comunicațiilor, al infrastructurii europene pentru a sprijini așa ceva. Nu putem să pierdem bătălia uh, pentru baterii. Avem Orizont 2020, avem uh, finanțarea disponibilă pentru a uh, avea aceste baterii de ultimă generație. Pentru întâi de toate pentru a face descoperiri științifice în acest domeniu și pentru a ne asigura că, aduce, că avem fabricile aici, în Europa. Este un exercițiu complex, uh, purtăm dialog cu, fa- cu fabricanții, cu producătorii și încercăm să îi sprijinim, pentru că nu putem să pierdem această bătălie pentru baterii. Deja bateriile acestea pe bază de litiu se fabrică în, uh, în uzine foarte mari și nu putem să concurăm cu așa ceva, dar pentru următoarea generație se poate. Așadar, domnule Rubic, este o chestiune foarte complexă și trebuie să ne atingem obiectivele pentru climă, dar și industria trebuie să aibă performanță. Există o perioadă de tranziție motorul pe combustie internă va rămâne, dar va pierde teren treptat pentru că vom avea vehicule electrice și autonome din ce în ce mai multe. Apoi ce se întâmplă cu competențele? Pentru că lucrătorii, sunt pregăti, lucrătorii din fabrici sunt uh, pregătiți uh, pentru motoarele pe combustibil, cu combustie dar vor trebui să lucreze în alt fel de uzine în viitor. Deci trebuie să anticipăm acest lucru și să le oferim formare. Așadar, trebuie să facem o propunere echilibrată. Mă gândesc de 2 ani cum să o elaborez și nu m-am grăbit pentru că știu că e foarte complicat. Toate propunerile au dificultățile lor, iar aceasta este cea mai complicată și trebuie să fie echilibrată. Domnul Nica. Ați vorbit despre interconectare și despre finanțare. Vom discuta noile perspective financiare. Se face acum uh, o modernizare a acțiunii pentru climat. Prin procentul de 20% se va continua pe viitor. Vom avea fondurile structurale, avem planul Juncker, care finanțează din ce în ce mai multe proiecte energetice. S-a început încet pentru că a existat o dificultate în privința eficienței energetice, uh, pentru că era dificil de integrat la uh, proiectele mici Uh, vom continua în continuare, vom continua cu FCE. De asemenea, e foarte clar oricum că fondurile publice um, uh, nu vor fi suficiente pentru aceste mari proiecte de infrastructură. Pentru asta, pentru a atace fonduri private, avem uh, nevoie de uh, stabilitate pe termen lung, de proiecte previzibile și așa mai departe. În următorii 10 ani vom avea planul de acțiune pentru climat, vom avea strategiile multianuale și așadar și vom putea să oferim previzibilitate Uh, și între timp vom schimba niște reguli astfel încât administrațiile să poată mai ușor să îmbunătățească eficiența energetică în tot acest proces. Domnul Toșenovski a pus câteva întrebări. De ce avem nevoie de Ehm, de ROC, de Centrul Operațional Regional. Acum proiectele sunt din ce în ce mai eh, legate între ele, pentru că acum proporția de energie electrică este din ce în ce mai mare în mix. Și trebuie să acționăm mai mult pe plan regional decât pe plan național. În trecut, cooperarea s-a făcut pe bază voluntară, însă trebuie să facem acum un pas în plus. După cum am uh, văzut, um, aceste centre au competențe limitate și intervin atunci uh, când nu există soluții, când nu există soluții eficiente care pot să fie luate la un nivel superior. Apoi, uh, Să presupunem că acestea nu au uh, responsabilitate, însă nu e cazul. Aceste centre pot să fie trase la răspundere pentru neglijență și propunerea delimitează răspunderea um, între uh, centrele acestea și um, operatorii de sistemelor de transmisie. Așadar, centrele regionale vor uh, avea competențele necesare și capacitățile. Tot domnul Toșenovski a întrebat ce se întâmplă dacă vom crește obiectivele. Am crezut, am considerat că vom atinge eficiența costurilor uh, având acest procent de 20% uh, energie regenerabilă. Dacă Parlamentul dorește obiective mai ambițioase, atunci uh, se pun dificultăți suplimentare și trebuie să reevaluăm lucrurile. Trebuie să luăm și prețul energiei regenerabile în considerare. Trebuie să actualizăm, uh, într-adevăr, studiile uh, pe baza ultimelor scenarii și pe baza ultimelor costuri. Deci vom face această evaluare, însă propunerea um, este ceea ce este și așteptăm amendamentele dumneavoastră. Și, firește, vom veni cu un studiu pe baza noilor scenarii cât se poate de rapid și, firește, acest studiu va fi pus la dispoziția președintelui acestei comisii pentru ca membrii să poată avea acces. There was the question or... În legătură cu inter- interconexiunile a mai existat o întrebare. Interconexiunile sunt foarte dificile de fiecare dată pentru că trebuie să existe o legătură transfr- transfrontalieră. Uh, aici înțeleg dificultățile, dar nu înțeleg dificultățile existente în cazul interconectorilor necesari la nivel național. Deci înțeleg că nu se înțeleg între ele autorități uh, de reglementare din state diferite, dar nu înțeleg de ce nu se uh, înțeleg între ele regiuni din același stat. Ne confruntăm cu o problemă de interconectori între Franța și uh, Spania, spre exemplu. De asemenea, există probleme de genul acesta în, uh, în uh, Balcani. Nu știm de unde să aducem în zona aceea resursele. Deci problemele acestea nu sunt simple, dar le considerăm a fi fundamentale. Deci vă asigur că voi discuta permanent cu statele membre și voi încerca să le conving că acești interconectori sunt esențiali dacă e să avem într-adevăr o dezvoltare. Și de asemenea vom veni cu un uh, raport uh, pe tema manierei în care putem să atingem pragul de 15%. Gibraltarul, da, o temă sensibilă din punct de vedere politic. Acum situația s-a mai complicat. Nu știu ce se va întâmpla până la urmă. Eu sunt un um, umil comisar, nimic mai mult, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Cu cât ne organizăm mai bine spațiul aerian, cu atât vom scădea emisiile și cu atât vom consuma mai puțin cherosem. Și după aceea am avut întrebările domnului uh, Benito, dacă nu mă înșel. Vă amintiți de anul 2009, când a existat uh, o stopare a aprovizionării cu gaz din pricina problemelor existente în Ungaria, uh, Ucraina, îmi cer scuze, și atunci am început să analizăm uh, nevoile uh, europene din perspectiva siguranței aprovizionării. Am decis să investim în acele proiecte care suplimentează sau fun, uh, sporesc această siguranță a aprovizionării. Acum însă ne dăm seama că avem nevoie de mai mult, mult mai mult decât am făcut uh, până în momentul de față. În trecut am investit mult pe infrastructura de gaz, acum însă va trebui să investim mai mult în infrastructura de energie electrică, energie regenerabilă, etc. Deci vă asigur că proiectele viitoare vor reprezenta o schimbare de paradigmă. E clar că în 2009 s-a făcut ceea ce trebuia să se facă. Nu aveam suficient gaz, a trebuit să finanțăm acele proiecte care ne-ar fi asigurat siguranța aprovizionării cu gaz. De aceea ne-am îndreptat uh, atenția spre sud, spre nord, etc. Și în ceea ce privește comentariile dumneavoastră de factură personală, Mă limitez la cele pe care le-am declarat deja la Comisia Jurii, când am spus uh, că întotdeauna am uh, respectat codul uh, de conduită a comisarilor. Domnule Caniete, nu mi-ați răspuns la întrebarea despre metan. În regulamentul privind partajarea eforturilor, este uh, menționat și sectorul agriculturii și din agricultură provin emisiile de metan. Deci în momentul în care își întocmesc planurile de acțiune pentru protecția mediului înconjurător, statele membre vor trebui să spună clar ce fac în toate sectoarele, inclusiv agricultura, pentru a reduce uh, emisiile. Și comisia va evalua aceste planuri și va vedea care sunt uh, măsurile propuse de către statele membre pentru reducerea emisiilor de metan. În momentul de față nu, nu cred că Comisia Europeană, din câte știu eu, poate, sau mă rog, uh, serviciile mele nu se ocupă exclusiv de, de metan sau nu, nu au măsuri uh, care să viseze exclusiv acest gaz. Dar voi verifica cu celelalte servicii ale comisiei. Cine știe, poate altcineva se ocupă țintită de tema aceasta. Mulțumim. Trecem la următorii vorbitori. Mai avem o rundă de intervenienți. Sunteți mulți pe listă, prin urmare vă rog să nu depășiți limita de două minute. Domnul Roil ale, are cuvântul. Trei întrebări. 1. Spuneți că reevaluați efectele energiilor regenerabile. Vreau să vă întreb de ce nu uh, v-ați decis pe cifrele existente în momentul de față, din întâmplare sau uh, pentru că aveți niște informații cât se poate declare, conform cărora cifrele pe care le cunoaștem noi nu sunt corecte. După aceea, doi, 10% dintre locurile de parcare de, din uh, sectorul rezidențial ar trebui să fie prevăzute cu uh, stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Mă tem că calculele dumneavoastră nu sunt uh, corecte pentru că dumneavoastră porniți de la niște cifre pentru costurile suplimentare uh, legate de crearea acestor state, uh, stații de încărcare, uh, deci porniți de la niște cifre care, dacă vă uitați la costul cablurilor, doar costurile cablurilor, vă dați seama că sunt complet depășite. Deci, o... stație de aceasta, de genul acesta o stație de genul uh, acesta uh, costă undeva la 30-40 de mii de euro în plus. Considerați că este o soluție potrivită? Domnul Kohliceh are cuvântul. Am mai multe întrebări. încărcă, stațiile de încărcare uh, lentă au nevoie de 34 de amperi, cele de uh, rapide sunt de 64 de amperi. Deci a, aceasta este priza necesară, necesară. Și noi nu avem așa ceva în Europa. După aceea, a doua întrebare. Uh, CEF, avem o directivă privind interconectarea nordului și sudului în ceea ce privește gazul. Uh, în ce măsură credeți că aceste două regiuni ale Uniunii Europene vor fi vreodată interconectate? În al treilea rând, uh, taxele, uh, țintele de emisii, ar trebui să avem ținte de genul acesta și pentru PMP-uri și pentru alte particule. Uh, în al, tre- în al patrulea rând, autorități, autoturismele cu emisii reduse. Nu se vorbește absolut deloc despre hidrogen. Uh, să nu uităm că există în statele membre orașe care testează autobuzele care funcționează pe hidrogen, uh, De ce Comisia nu uh, se concentrează la rândul său pe genul acesta de vehicule? Va cea standardele de dioxid de carbon. Vreau să vă întreb cum vor fi ele stabilite, uh, așa tehnic vorbind. După aceea, fotovoltaicele. Eu cred că ar trebui să existe obligația de a avea un backup, pentru că nu întotdeauna strălucește soarele și nici vântul nu bate tot timpul. După aceea, blocurile regionale. Există 16 state din centrul și estul Europei care au uh, infrastructură de mare voltaj pe bază voluntară. Dacă un birocrat care nu știe nimic despre genul acesta de infrastructuri ia decizii, atunci e clar că infrastructura va dispărea. După aceea, metanul. Le veți cere vacilor să nu mai producă metan? <laughs> Dacă faceți asta, sunteți nebuni. Uh, da, metanul uh, e important, dar nu trebuie să mergem în asemenea direcții. Vă mulțumim, vă rugăm tare mult, spune domnul președinte, să respectați timpul acordat. Următorul de pe listă este domnul Blanco Lopez. Muchas gracias. Vă mulțumesc, domnule comisar. Zilele trecute am aflat despre decizia președintelui Trump să retragă Statele Unite din acordul de la Paris. Această amenințare, de fapt această realitate, reprezintă o oportunitate pentru Uniunea Europeană să devină lider în uh, cursa aceasta pentru decarbonizarea economiei și, de asemenea, în um, propunerile de um, energii curate, de energii regenerabile. Domnul uh, comisar ne spune că este nevoie ca pachetul de iarnă să devină realitate uh, cât se poate de repede și ne marchează o cale de obiective noi care sunt legate de continuitatea cu obiectivul global care este decarbonizarea economiei noastre până în 2050. Eu sunt de acord cu obiectivul Comisiei și cu reacția pe care a avut-o aceasta și G7 vis-a-vis -vis de această amenințare, de fapt realitate din partea lui Trump. Și trebuie să spunem clar că dacă nu mergem un pic mai departe decât de propunerile uh, Uh, făcute de comisie, dacă nu mergem un pic mai repede pe o, anumite obiective, mai ales tot ce ține de baterii, uh, electromobilitate și așa mai departe, atunci sigur nu o să ajungem să îndeplinim aceste dorințe pe care le avem cu toții și care sunt foarte bune. De aceea cer comisiei și domnului comisar ca în această perioadă să ne sprijine ca să venim cu obiective mai ambițioase decât uh, cele stabilite inițial, care se bazau pe alte studii, înainte de summitul de la Paris. Deci să ne însoțiți în, această, în acest demers. Tocmai că începem să discutăm, trebuie să discutăm de acum niște proiecte care să meargă și mai departe decât ambiția inițială a Comisiei. Dar oricum, avem același obiectiv cu toții să îndeplinim acordul la Paris. Vă mulțumim pentru întrebări și comentarii. Urmează domnul Sean Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea detaliată ca, ca de fiecare dată. N-am fost uh, alături de dumneavoastră de la bun început, pentru că participam la o întâlnire cu privire la, delocaliz- uh, pentru, uh, cu privire la uh, sprijinirea tranziției energetice. Vreau să vă întreb ce putem face pentru a obține sprijinul la nivel local pentru propunerile noastre, pentru că fără acest sprijin de la nivel local, cu siguranță nu ne vom atinge ambițiile. După aceea, în al doilea rând, ați spus că se prea poate să revizuiți ambițiile pe baza noilor informații obținute. Dar ați spus că nu trebuie să ne precipităm în unele domenii. Dat fiind calendarul pe care l-am stabilit, uh, Vreau să vă întreb dacă nu ne pripim oare, nu ne grăbim prea tare, nu le privăm pe statele membre, respective autoritățile naționale și uh, regionale, deci nu le permitem acestora să înțeleagă ambițiile noastre și să ni se alăture. După aceea ați vorbit despre planurile naționale de acțiune. Într-adevăr, avem ambiții europene care se bazează pe ambițiile naționale. Dar vreau să vă întreb cum anume vor uh, fi evaluate acestea, uh, uh, ținându-se cont de situația din fiecare stat membru în parte. Mulțumesc mult pentru răspunsuri și vă urez mult succes pe viitor. Mulțumim. Urmează domnul Zorinio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, se spune că ultimele două zile au fost cele mai călduroase din istorie, cel puțin aici la Bruxelles ne confruntăm cu valori de căldură, cu furtuni, cu vânturi puternice, cu ploi puternice, oameni, mulți oameni și-au pierdut viața în ultima perioadă și în plus SUA s-a retras din acordul de la Paris. Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că măcar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte resp- responsabilitățile uh, asumate la Paris. Regulamentul privind guvernanța energetică este o dovadă în acest sens. E clar că trebuie să adaptăm acest uh, regulament la ambițiile de la, asumate la Paris. Dacă nu o facem, e clar că ne vom pierde toată credibilitatea pe plan politic. E important ca cetățenii să creadă în ambițiile noastre și să le dovedim uh, de asemenea că luptăm împotriva schimbărilor climatice. Cel puțin Parlamentul European uh, consideră că asta este direcția care trebuie să fie urmată. Sperăm că ne putem baza pe sprijinul Comisiei, astfel încât uh, regulamentul privind guvernanța să se adapteze la responsabilitățile de la Paris. Vă mulțumesc. Mai avem doi alți vorbitori pe liste. listă. Urmează domnul Turmes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că luni ne vom, da, ne vom da arama pe față în ceea ce privește angajamentul european. So the, the test for the European commitment will be... Deci, testul va fi luni, practic. Atunci miniștrii se vor uh, întâlni pentru a discuta uh, actele legislative cu privire la eficiența energetică. Am înțeles că avem un nou text uh, din partea președinției malteze în ceea ce privește eficiența clădirilor. Există mari șanse să, să se ajungă la o reușită, practic, luni, dar uh, mai avem totuși un stat mare care nu se raliază celorlaltor state. Și mă refer la Spania. Uh, am discutat uh, cu ministrul spaniol și am înțeles că marea lor problemă este Uh, reprezentată de regulile de contabilizare stabilite de Eurostat. Am putea oferi asigurări în acest sens uh, Spaniei, oare? Am participat la exact aceeași întâlnire ca și Sean în dimineața aceasta și mi se pare că aceste reguli sunt într-adevăr penalizante pentru autoritățile locale. O a doua întrebare. Cred că avem mare nevoie de uh, rețeaua de cablu Biscaia, Biscaia și de cablu care leagă Irlanda de Franța. Am uh, înțeles că analiza cost-beneficii pentru aceste rețele sau cabluri uh, este negativă. Prin urmare, piața nu va investi în aceste interconexiuni. Problema e că, deși aceste, aceste cabluri, aceste rețele ar putea să fie finanțate din CEF, nu se știe uh, totuși dacă finanțarea ar fi logică, dată fiind uh, această analiză cost-beneficii negativă. Deci, oare, oare nu, acesta este, nu aceasta este ambiția noastră, aceea de a lega de continent uh, până la urmă zonele acestea mai izolate? Uh, Oare nu am putea să rezolvăm problema analizei acesteia și a, a contradicției existente la nivelul finanțării prin CEF cu această analiză? Vă mulțumesc, domnule uh, Turmes. Am înțeles că am și eu dreptul să pun o întrebare și mă voi uh, folosi de acest drept. Domnule comisar, Vreau să vă pun o întrebare legată de noul design al pieței de gaze. Avem nevoie de, o, de așa ceva? Uh, am înțeles că vor exista propuneri uh, din partea Comisiei, fie la finele anului acestuia, fie la începutul anului viitor. Ce ne puteți spune despre asta? După aceea, North Stream 2. Vreau să vă întreb când anume ne veți oferi posibilitatea de a afla mai multe informații despre îngrijorările existente la nivelul Comisiei Europene în ceea ce privește temeiul juridic uh, aplicabil acestui proiect. Uh, eu știu că documentele sunt confidențiale, dar poate că uh, cu toate acestea am put, ați putea închide un, un ochi și ne-ați putea oferi uh, aceste informații și nouă. Uh, Oare dacă temeiul juridic uh, nou ales uh, este mai slab decât uh, cel stabilit pentru al treilea pachet energetic, nu ne vom confrunta cu problema acordării unor privilegii nejustificate și chiar necompatibile cu legislația privind concurența anumitor furnizori. Deci, cred că temerile acestea există și ar fi bine să le rezolvăm. Deci, acestea erau întrebările mele, designul de piață și după aceea temerul juridic reprezentat de pachetul al treilea energetic. Și mai întreb, bineînțeles, alți colegi dacă doresc să intervină. Dacă nu, spune domnul comisar, pot să încep cu ultima întrebare. Am discutat mult despre aplicarea sau nu a celui de-al treilea pachet uh, privind energia la partea de offshore. Dacă pachetul al treilea s-ar putea aplica, atunci am face-o deja, am pune toate cerințele acelea în aplicare. Dar să ne amintim că în momentul în care uh, proiectul a fost demarat, uh, partenerii, uh, exista un, uh, un melanj de parteneri acolo. Pe de o parte aveam Gazprom și pe de altă parte parteneri europeni. Conform analizelor juridice, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că cel de-al treilea pachet privind energia nu are temeiuri juridice suficient de solide pentru a acoperi proiectele care uh, sunt demarate în afara Uniunii Europene și după aceea intră în Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea două lucruri facem în momentul de față. Și anume, încercăm să ne analizăm legislația în vigoare pentru a ne asigura că uh, toate actele legislative sunt uh, uh, adaptate și uh, sau se aplică și în cazul părții offshore. Și în al doilea rând încercăm să obținem deja un mandat pentru eventualitatea în care uh, evaluările juridice vor ajunge la concluzia că, de fapt, acest pachet energetic al treilea nu se aplică la partea de offshore. Deci, deocamdată nu știm uh, cum vom uh, proceda, dar cu siguranță vă vom uh, ține la curent. Dar dacă serviciul juridic ne spune că temeiul juridic deocamdată nu este suficient de solid, atunci ar fi, uh, ar fi dezastros să avem un uh, proiect care să fie complet nereglementat. Nord Stream, Știți exact ce părere am despre Nord Stream. Și asta seamănă foarte mult cu ce cred despre Nord Stream 2. Încă un lucru pe care îl facem pe piața gazelor, ne uităm la cadrul de reglementare. Pentru că vrem să fim atenți când e vorba de reglementarea piețelor de electricitate, dar nu avem evoluții similare și pe partea de gaze. Avem uh, un studiu în care se pune întrebarea cât de bine va funcționa cadrul actual european și cum uh, să-l dezvoltăm în viitor. E vorba de un studiu pe care îl facem cu mai multe părți interesate, cu parteneri și în funcție de studiul acesta, de rezultatele sale, vom vedea dacă facem o revizuire a normelor de piață sau a legislației din domeniu. Nu era în programul de lucru. Am mers foarte repede cu celelalte și probabil că va trebui să ne gândim și la asta. La chestiunea stațiilor de încărcare a diferite tipuri de voltaj. Propunerea noastră se referă că nu reglementăm partea aceea de, de părți terțe. Ă, toate tipurile de încărcare cele normale și cele ridicate, indiferent de tipurile de curent, uh, toate sunt uh, menționate. Domnul Royal are dreptate. Există um, o cerere foarte mare pentru punctele de încărcare de viteză rapidă. Probabil că deocamdată măsurile nu sunt uh, suficientă, dar trebuie să vedem după aceea că trebuie să vină și partea de afaceri, că cineva vine să furnizeze serviciul. Ce facem noi? Zicem, haideți să pregătim terenul în caz că cineva uh, vrea să își încarce mașina acasă. În clădirile care au locuri de parcare, în spațiile publice, vor fi mai multe tipuri. La stațiile normale de încărcare, te duci la supermarket, stai două ore, nu-ți încarci suficient bateria, dar o încarci suficient încât să te întorci acasă. E diferit uh, când te gândești la autostrăzi, la drumuri lungi vorbim de sute de kilometri, altceva acolo, într-adevăr, îți trebuie uh, viteză foarte mare de încărcare. Vorbim cu toții despre mobilitate electrică. Nu putem să avem asta fără să avem aceste stații de încărcare. Va trebui să le dezvoltăm. Dar, sigur, la un ritm uh, rezonabil, cu sprijin, uh, de la Uniunea Europeană, de la statele membre, dar da, trebuie să dezvoltăm infrastructura pentru că altfel va fi foarte greu să ne reducem emisiile doar uh, reducând țintele de dioxid de carbon, pentru că nu se va putea. Producătorii nu o să, pot să, nu o să poată să se conformeze cu um, noile norme dacă nu primesc acest sprijin. Apoi mai era o întrebare de referitor la cifre, cum am ajuns la ele. Am folosit studiul Universității de la Atena cu simulatoare și costurile de tehnologie au fost considerate un fel de variabile, asta folosindu-se da, datele cele mai recente la momentul simulării. Și mm, era vorba nu doar de raportul uh, comisiei, ci și de alte studii. Unii eurodeputați ne-au atras atenția că s-ar putea să fie discrepanțe legate de costul energiei și ni s-a cerut să evaluăm niște scenarii cu cele mai recente prețuri disponibile și un uh, scenariu de 30% energie, eficiență energetică și regenerabile și după aceea 30, 35 și 35, 45. Am rugat serviciile mele să parcurgă aceste scenarii uh, și, de fapt, domnul Blanco, ce, ce pot să vă spun? Că am făcut tot ce am putut ca să ajung la un compromis în colegiu. Și chiar am mers peste limitele propuse în Consiliu. Dar ajungem la trialoguri și acolo veți vedea exact cum stau lucrurile și care este poziția Comisiei. Sigur că sunt pentru ambiție pe partea de eficiență energetică. Dar nu trebuie să subminăm nici competitivitatea sectorului nostru industrial și trebuie să fie vorba de ținte realiste. Eu sunt uh, convins că țintele vor fi depășite pentru că vor fi um, multe descoperiri, multe inovații. Sigur, uh, când vorbesc despre emisii scăzute, nu mă refer doar la vehiculele electrice. Um, celulele de compozitor și hidrogen nu fac și ele parte din acest exercițiu. Referitor la întrebarea domnului Turmez, lucrăm la noi eh, reguli de contabilitate cât se poate de repede, poate chiar în iulie. Întreg anul m-am acoperit, m-am ocupat de acest lucru, pentru că vom vedea niveluri total diferite de eficiență energetică dacă lămurim locuri, lucrurile acestea și vom crea locuri de muncă. Pentru că proiectele de acest tip sunt uh, de proporții mici, sunt potrivite pentru IMM-uri și acestea creează multe locuri de muncă la fața locului, așa că le sprijinim. Ce înseamnă asta pentru Spania? Că ați vorbit cu guvernul spaniol pot să aibă o poziție pozitivă luni? Domnule Turbes, vă rugăm, nu las cuvântul așa. Domnul comisar și domnul președinte vorbesc în același timp. Deci, e important uh, să prezinți argumentele, să încerci să convingi guvernele care sunt avantajele. Lucrăm împreună pe partea de orientări, norme, mereu sunt uh, probleme, dar facem eforturi în acest sens. Mai era o întrebare. Uneori uh, raportul costuri-beneficii nu este foarte clar pentru o parte din uh, actorii implicați. E vorba, da, și de analiza costuri-beneficiu, dar și de securitatea aprovizionării și asta trebuie luat în considerare. Trebuie să găsim un echilibru. Dar aveți dreptate că uneori sunt uh, proiecte care trebuie realizate, dar din cauza unor constrângeri administrative, acestea sunt mai greu de realizat. Ah, for sure. Uh, Mr. first of all, uh, my, condolences for the, for the dramatic... În primul rând, aș dori să prezint condoleanțe pentru tragedia din Portugalia, pentru decesele de acolo. Este țara noastră vecină. Am avut și noi uh, incidente asemănătoare. Știm că e vorba de evenimente care sunt deosebit de triste și trebuie să lucrăm foarte mult pe partea de prevenție și să ne uh, sprijinim, să avem, uh, să dăm dovadă de solidaritate între statele membre. Înțelegem foarte bine situația grea prin care trece Portugalia. Și e clar că încălzirea globală are efecte în, la noi, în țările noastre. În zona mediterane, în țările din sudul Europei lucrurile se simt uh, foarte mult. Guvernanța, cred că este aspectul poate cel mai important. Aceasta va juca un rol fundamental. Până la urmă, țintele înseamnă guvernanță. Dacă nu, le îndepă- dacă nu îndeplinești țintele, atunci ești în încălcarea obligațiilor. Și guvernele trebuie să înțeleagă ce nivel de ambiție poate să-și asume. Deci guvernanța devine foarte importantă. Știu că uh, Parlamentul uh, a dorit ținte obligatorii naționale, Consiliul nu este de acord, să ne gândim, de exemplu, ce se întâmplă uh, în eforturile uh, care sunt partajate, transporturi, construcții. Acolo e vorba de ținte naționale de ansamblu, dar până la urmă guvernele trebuie să stabilească cum își îndeplinesc obiectivele pe fiecare sector în parte. Deci e clar că guvernanța este esențială. Trebuie să spun că traiectoria de la comisie a fost un pic dificilă. La început era oarecare guvernanță, noi am vrut una mai puternică și știu că și dumneavoastră și domnul Turmes lucrați uh, și pe partea aceasta de guvernanță locală. Sunt destul de sigur că vom avea un tip de guvernanță care să corespundă cu acordul de la Paris. guvernanța era menită să facă o aliniere a perioadelor de 5 ani cu uh, calendarul acordului și cu strategiile următoare pe termen uh, mediu și lung. Sunt sigur că va fi un instrument esențial, pentru că planurile privind clima sunt foarte bine aliniate cu ciclurile de 5 ani care sunt stabilite în acordul de la Paris. E vorba așadar de instrumente pe care le creăm pentru a îndeplini obiectivele pe diferite termene. Sigur, situația este complicată, sunt multe aspecte complexe. Uneori ne dăm seama că um, nivelul de ambiție poate să difere de cel pe care îl propunem noi, dar sperăm să ne îndeplinim uh, obligațiile de raportare în cadrul Convenției Națiunilor Unite privind schimbările climatice și uh, cu acordul de la Paris. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult. Am avut o discuție foarte cuprinzătoare. Am acoperit multe subiecte. Vă mulțumim și pentru prezentarea de la început și sunt sigur că va mai fi nevoie de alte întâlniri la fel de interesante ca și aceasta. Dragi colegi, vom trece acum și la următoarele Um, puncte de pe ordinea de zi. Am să rog pe colegul Rubic să mă înlocuiască la prezidiu pentru că am alte obligații, iar îmi înțeleg că nu pot să mă înlocuiești. Consider the of the method? That was of the method. The lady was of method. Ich möchte mich recht herzlich auch noch beim Herrn Kommissar bedanken, äh, dass es möglich Vreau și eu să-i mulțumesc domnului uh, comisar pentru discuția portată în dimineața aceasta. Trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. Vom vorbi despre codul european al comunicațiilor electronice. Este o reformare Vom avea un schimb de opinii pe tema aceasta. Să ne amintim că pe data de 6 februarie, februarie și pe 23 martie, doamna Pilar uh, del Castillo Vera și-a prezentat deja raportul. Avem 1700 de amendamente și uh, interesante sunt uh, și amendamentele primite de la Libe și Cult. Trecem direct la subiect și uh, doamna raportor are cuvântul. Thank you very much, um, Chair. And, uh, well, let me, uh, you know, start uh, being quite... Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât se poate de succintă, pentru că am avut ocazia deja să discutăm mai pe amplu uh, și am văzut uh, cât de însemnat este acest dosar în contextul economiei europene la toate nivelurile. Trebuie să profităm de toate oportunitățile oferite de tehnologiile digitale. Propunerea Comisiei a venit să sublinieze aspectele de infrastructură pentru că trebuie să ținem cont de realitate. E nevoie de 500-600 de miliarde de euro pentru a dezvolta o, o infrastructură de capacitate foarte mare și asta trebuie să se reflecte în uh, cadrul de reglementare pe care îl uh, tratăm acum. E nevoie de previzibilitate uh, și e nevoie de investiții foarte mari în rețele de mare capacitate. voiam să reamintesc uh, contextul în care ne aflăm și care sunt obiectivele principale pe care ar trebui să le atingem prin acest regulament. Trebuie să spun în primul rând uh, că vă mulțumesc uh, tuturor celor implicați, colegilor mei, raportorii din umbră, cred că au fost cu toții de folos, au avut contribuții, au avut un spirit de colaborare care este esențial într-un astfel de uh, proces. Mereu au venit cu propuneri inteligente, interesante. Cred că putem să fim de acord cu multe dintre ele, însă trebuie să spun că a fost un proces foarte interesant de asemenea, echipa tehnică, um, cei din echipele noastre, grupurile, uh, secretariatul ITRE, au făcut o treabă minunată. Voiam să subliniez acest lucru. Am să vă prezint pe scurt situația prezentă. Am avut un uh, calendar Votul era prevăzut pentru 11 iulie. IMCO a trebuit să voteze pe 22 iunie, însă IMCO a cerut o amânare pentru că n-au putut să se încadreze în calendar. Deci situația este că IMCO va vota pe 4 septembrie și noi vom vota pe 11 septembrie. Asta nu înseamnă mare lucru în ceea ce privește finalizarea dosarului nostru. Mai avem și pauza, vacanța de vară și ar trebui să ne cristalizăm ideile înainte. Ceea ce înseamnă că ultima reuniune cu raportorul din umbră trebuie să fie prevăzută pentru 11 iulie. Și mai avem încă una săptămână aceasta și cam așa stau lucrurile. Acum, ce progrese am făcut? Unele nete, mai ales pe parte de spectru, aici nu încape îndoială, am avut, avem un precompromis, să-i spunem, un compromis prealabil destul de solid. Compromis nu pot să-l numesc decât când vom încheia cu totul, deci e un compromis prealabil care se referă la toate aspectele legate de spectru care este unul dintre cele mai importante alături de acces. De asemenea, avem acorduri uh, privind definiția rețelelor de capacitate foarte mare. Era un lucru foarte important uh, pentru că uh, trebuie să știm exact unde ne unde vrem să mergem. Deci trebuie să avem o definiție și să fim coerenți cu ea atunci când dezbatem măsurile privind accesul pentru că putem să avem o definiție foarte bună a acestor rețele, dar dacă nu dispunem de instrumente ca să ducem mai departe partea de acces, de atragerea investițiilor, de previzibilitate, de certitudine, atunci, bun, avem definiția și atât, nu ne ajută. Acum însă avem uh, niște amendamente care se îndreaptă către compromis, dacă pot să le etichetez așa, pe partea de spectru și atunci putem să ne concentrăm pe partea de acces. Sunt multe lucruri pe care le dezbatem aici, modelul de investiții și gradul în care vrem să folosim instrumentul pe care îl propune Comisia pentru a stimula uh, dezvoltarea de rețele de foarte mare capacitate. Și mai avem și obligațiile simetrice, o serie de aspecte, inclusiv posibilitatea de a rezolva situațiile de oligopol, de oligopol, o chestiune care nu pricepe, nu prevede, nu vizează neapărat o țară anume, iar cu raportorii din umbră o să continuăm dezbaterile. Sigur, voi uh, reține tot ce spuneți dumneavoastră și știți că propunerile dumneavoastră sunt binevenite să vedem cum se pot încadra cu abordarea generală pe care avem. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, recht herzlichen Dank. Äh, nächste ist S&D. Mulțumesc. Urmează doamna Cumpula Natri în numele socialiștilor și democraților. Uh, Mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte bună din partea doamnei raportor, deci două minute îmi sunt suficiente. Am doar câteva lucruri de adăugat. Mulțumiri doamnei raportor. Ne mișcăm într-o viteză bună. Consiliul se mișcă ceva mai încet, din câte am auzit Uh, și dacă tot vor cei de la IMCO mai mult timp, o să folosim asta în favoarea noastră. Au fost peste o mie de amendamente, așadar um, trebuie analizate toate și să sperăm că vom avea rezultatul pe care ne-l dorim. Uh, ce ne interesează pe noi este infrastructura și economia datelor. De aceea, dorim să obținem ceva mai bun decât de obicei și să găsim o metodă de a intensifica investițiile în capacitățile, în um, rețelele de mare capacitate și apoi câteva chestiuni cruciale pentru investiții, de exemplu spectrul, modelele de afaceri, accesul. S-a spus că piețele există deja, rămâne de văzut. Uh, este nevoie să atragem uh, investiții și să creăm cerere. Există multe propuneri în Europa în momentul de față. Vom avea 5G, vom avea digitalizare, vom avea IoT și foarte mult trafic în aceste rețele de infrastructură, deci uh, nu sunt nicio nici, nu sunt în niciun dubiu cu privire la cererea de infrastructură. Însă noi, ca politicieni, nu dorim să vedem o fragmentare a digitalizării. Și așa este destulă. Vrem uh, să avem o piață uh, și o platformă digitală unificate uh, pentru guvernanță, pentru servicii medicale și așa mai departe. De aceea este foarte important pentru noi acest lucru cu siguranță vor exista deficite de digitalizare. Trebuie să asigurăm tuturor o conectivitate bună la un preț rezonabil. Acest pachet este așadar pentru toată lumea, nu doar pentru, uh, ino- pentru uh, investitori, ci și pentru utilizatori. Uh, în concluzie, suntem pe calea cea bună, este nevoie de reglementare pentru ca piața să rămână competitivă uh, și să nu aibă de suferit în urma acestui exercițiu. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumim, doamna Compulanatri. Urmează domnul Toșenovski în numele ECR. Ia na to, co Mulțumesc! Într-adevăr, este un pachet imens, foarte important și cere multă răspundere. Pentru că piața accelerează, se dezvoltă foarte repede și e foarte greu să cuantificăm, să calculăm uh, nevoia de finanțe. De aceea mă bucur că avem o discuție atât de deschisă, dispusă spre compromis și apreciez ce a făcut colega noastră în raportul său. Doamna del Castillo chiar a ținut cont de propunerile noastre și um, se vede și din numărul de amendamente cât de important este acest document, acest dosar. De asemenea, sunt foarte importante rețelele de mare capacitate și regulamentul privind accesul. În mare parte pot să spun că sunt de acord cu doamna raportor și se întrevăd câteva soluții pentru viitor. Însă nu sunt de acord în toate privințele. Atunci când vine vorba despre veto-ul în ceea ce privește sistemul double lock, pentru autoritățile naționale de reglementare. Și apoi spectrul. Să ținem minte că avem 28 de piețe diferite, extrem de diferite. Dar cu siguranță ne vom descurca. Apoi mă îngrijorează și suprapunerea cu BEREC. Mulțumesc, oricum, doamnei raportor, pentru că a reușit să găsească o legătură între aceste două dosare, codul și BEREC. Trebuie să meargă mână în mână, nu, pot, nu putem să le tratăm în mod izolat și trebuie să fie coerente una cu alta. Încercăm să ne armonizăm și calendarele, așa că pe 11 septembrie mă aștept ca ambele dosare să fie adoptate împreună pentru a asigura consecvența. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și cred că vom avea un dosar. Ja, äh, danke, Efsim. Nächste Mulțumim. Urmează doamna Calas din nume, numele ALDE. Um, thank you. Uh... Mulțumesc. Mulțumiri și raportoarei pentru munca depusă la acest raport. Și noi am depus foarte multe amendamente, într-adevăr e un dosar consistent. În ceea ce privește spectrul, aici uh, pozițiile grupurilor sunt destul de apropiate, trebuie să oferim o politică a spectrului unificat, trebuie să oferim și certitudine pentru deținătorii de licențe. Dar durata de minim 25 de ani trebuie să fie condiționată de revizuirea la jumătatea parcursului, de revizuirea interimară pentru a maximiza folosirea spectrului, având în vedere și evoluțiile tehnologice. În ceea ce privește uh, cadrul a, pentru acces. Nu ne-am mișcat foarte repede, am spus de mai multe ori că trebuie să avem un titlu separat pentru uh, rețelele de a, uh, a, uh, capacitate mare. Deci să avem prevederi separate, ca să fim și consecvenți cu ce se întâmplă în statele membre. De asemenea, nu cred că este corect analiza făcută de comisie în propunere. În ceea ce privește piața, nu ar trebui să existe cerințe juridice uh, pentru a analiza uh, SMP-urile. Uh, în ceea ce privește coinvestițiile, pro, raportarea propune uh, nereglementarea acestora. Însă, a, însă acest lucru ar um, uh, crește riscul creării de oligopoluri. În ceea ce privește definiția serviciilor, înțeleg că raportarea nu dorește, nu dorește să schimbe definițiile, dar noi suntem competenți pe definiții și trebuie să le reevaluăm. În Nu în ultimul rând, propunerea Comisiei aprofundează piața unică pentru telecomunicații, deci cred că o ă, cred că am rata ocazia dacă nu am oferi o autorizație unică pentru ă, furnizorii din piața unică. Vă mulțumesc foarte mult și aștept să ă, cooperez cu dumneavoastră. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Vă mulțumim. Domnul Raimond nu este în sală. Urmează domnul Borelli în numele FDD. Grazie mille, eh, I nostri emendamenti vanno nella direzione di... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Amendamentele noastre merg în direcția unei mai mari uh, competitivități între furnizori pe piață. Trebuie să ne concentrăm pe nevoile cetățenilor um, și doar prin concurență vom putea atrage investițiile necesare pentru a ne asigura că Europa rămâne competitivă. Doar 14% din locuitorii din zonele rurale au uh, acces la uh, o rețea performantă, deci trebuie să ne asigurăm că toți oamenii au acces la facilități broadband, nu doar cei înstăriți. Este important să nu împovărăm și mai mult uh, uh, autoritățile naționale uh, și propunerea actuală le reduce Uh, chiar competențele. Trebuie să corectăm acest lucru și să ne asigurăm că autoritățile naționale promovează concurența în interesul cetățenilor. Regulatorii trebuie să uh, folosească toate instrumentele de care au nevoie. Regulamentul pentru acces se bazează mai ales pe accesul fiscal și grupul nostru a depus amendamente în acest sens. Acesta trebuie să fie principalul instrument pe care uh, să-l folosim, adică accesul fiscal atunci când uh, dorim să avem o mai bună concurență. Cetățenii europeni trebuie să aibă acces la coordonare îmbunătățită atunci când vine vorba de spectru. Revizuirea intermediară, interimară a licențelor este binevenită, Însă, credem că avem nevoie de o poziție mai ambițioasă din partea Uniunii Europene, astfel încât să ne asigurăm că operatorii non-profit și operatorii nici nu sunt excluși din, de la accesul la spectrum. Așadar, Parlamentul ar trebui să aibă o poziție mai ambițioasă înainte de votul din septembrie. Acest cod este singura ocazie de a ne asigura că în următorul deceniu sectorul telecomunicațiilor se va baza pe competiție durabilă care să garanteze protecția cetățenilor. Depinde de comisie să își uh, ducă până la capăt evaluarea de impact, care întotdeauna a fost factorul de bază atunci când a venit vorba despre deciziile de investiții toți cetățenii europeni trebuie să aibă acces fără limite prin uh, rețele fixe și mobile. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ich sehe keine Mulțumesc, văd că nu mai există persoane care doresc să intervină. Prin urmare, îi dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei. Uh, thank you, thank you, Mr. Chairman, and, uh, and uh, first of all, I... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări Comisiei ITRE pentru progresul pe care l-ați făcut în acest dosar foarte cuprinzător. Aș dori să mă refer la spectru. Este binevenit faptul că poziția grupurilor se aliniază celei a Comisiei noastre, Comisiei Europene, și uh, amendamentele în anumite privințe chiar clarifică propunerea Comisiei și niște principii cheie. Doamna Calas s-a referit la un anumit aspect uh, al discuției uh, despre spectru, adică reînnoirea licențelor sau valabilitatea lor. Comisia dorește să ofere certitudine juridică pentru investitori în diferite rețele. Acest lucru este acum și mai important decât în trecut. Acum vom avea rețele 5G, D, care sunt, 5G care sunt foarte dense și uh, vor cere investiții mari. În ceea ce privește evaluarea interimară, înțeleg că cu cât este mai mare perioada de valabilitate a licențelor, uh, autoritățile pot să intervină, cu atât mai mult pot să intervină autoritățile dacă lucrurile nu merg bine. Aceste prevederi, uh, cu sigur, noi ne-am gândit la asta, dar aceste prevederi cu siguranță pot să fie consolidate. În ceea ce privește evaluarea interimară ca atare, poate ar trebui să ne gândim că nu dorim un sistem care să uh, atragă după sine o incertitudine care în momentul de față nu există. Mecanismul actual nu a împiedicat autoritățile de la a administra sistemele bine. Deci, acesta este doar un singur aspect pe care am vrut să-l evidențiez. Am înțeles că discuțiile referitoare de, la definiții și la, capacit, la, capacitate, la rețelele de capacitate mare uh, sunt apropiate de propunerea comisiei. Considerăm că aceste rețele um, uh, trebuie, să aibă, trebuie să fie definite în mod ambițios în, uh, în regulament și trebuie să reflecte nevoia de conectivitate din anii care urmează. Și acesta a fost și punctul de plecare al definiției noastre. Și, din câte vedem, uh, sunteți de acord. În același timp, trebuie să ținem minte că aceste rețele de mare capacitate vor uh, beneficia în viitor și de rețele mobile, 5G și așa mai departe. Deci nu doar de rețele fixe. Și acest lucru trebuie să se vadă în regulament. În ceea ce privește reglementarea piețelor și oferirea unor garanții suficiente pentru concurență și pentru investiții, am crezut întotdeauna în concurență. De aceea ne-am fundamentat propunerea pe existența cadrului actual SMP. Este unul foarte bun, foarte flexibil fără prea multe probleme pe piață și așa mai departe, deci nu avem de ce să deviem de la el. Însă, avem nevoie de mijloace specifice pentru a contracara problema rollout-ului capacităților acestor rețele de mare capacitate pentru a evita aceste deficite digitale. În plus, am dorit și o stimulare a infrastructurii. Regulamentul ar trebui să se bazeze pe o analiză adecvată a piețelor. Uneori într-o zonă geografică foarte limitată. Însă este important să ne asigurăm că o zonă mai largă beneficiază de servicii uh, de piață competitive. Dar trebuie să spun că președintele întrerupe, vă rog să încheiați. Um, este foarte important să, uh, să ținem minte și ceea ce pot să facă autoritățile și competențele lor. Apoi, obligațiile simetrice. Știm că există uh, bucăți ale rețelelor care nu pot să fie reproduse, deci este nevoie de reglementare simetrică. Dar dorim să impunem niște limite, pentru că nu dorim să eliminăm stimulentele pentru operatorii mai mici. aceștia trebuie să poată și ei să investească în noi rețele. Acestea sunt principalele puncte pe care doream să vi le, uh, să vi le prezint. Vă mulțumesc pentru progresul pe care l-ați făcut și sunt sigur că vom vedea rezultate bune din partea Parlamentului în septembrie și firește comisia vă stă la dispoziție pentru orice fel de asistență și cooperare. Mulțumesc foarte mult, doamna Pilar del Castillo. Yes, um, I like also to thanks uh, the commission. Mulțumesc și eu comisiei pentru disponibilitatea și voința de a coopera cu Parlamentul și de a încerca să ne ajute în găsirea unor soluții tehnice Văd în toate dezbaterile că această voință există și merită să le mulțumim pentru asta. După cum am spus la început, am luat act de tot ce au spus colegii mei. Cu siguranță vom continua pe aceeași cale și ne vom ridica la nivelul așteptărilor și cred că vom lua deciziile corecte pentru a acorda, pentru a oferi această conectivitate de care are nevoie economia europeană și de care are nevoie societatea europeană în această lume globalizată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Pilar. Voiam și eu să spun că votul va avea loc la ITREN 11 septembrie. Uh, IMCO are așadar timp să uh, voteze și să își facă avizul. Trecem la următorul punct. Este vorba despre regulamentul BEREC. Domnul Toșenovski este raportor. Avem 441 de amendamente și vor fi depuse și câteva amendamente de compromis care să se refere la toate aspectele dosarului. Așadar, doresc să îl rog pe domnul Toșenovski să ne explice poziția sa în 5 minute. Eh, v prvé řadě já bych eh, skutečně velmi rád začal. Mulțumesc. Aș începe prin a le mulțumi raportorilor din umbră. Am cooperat uh, bine împreună. Să știți că pozițiile de plecare nu erau neapărat complementare. Au existat uh, foarte multe opinii divergente, dar am organizat uh, o serie de reuniuni uh, și am purtat niște discuții foarte deschise. Votul este programat pentru data de 11 septembrie. Vom vota raportul în același timp cu raportul privind codul electronic al comunicațiilor și, după cum am spus deja, încercăm să păstrăm o legătură cât mai strânsă între cele două rapoarte. Și tocmai de aceea voi uh, sublinia în cele ce urmează elementele esențiale ale acestui, ale acestui raport. Cu toții suntem uh, de părere că coordonarea între autoritățile de reglementare naționale ar trebui să fie îmbunătățită. Uh, trebuie să ne asigurăm că există mai multă consecvență din perspectiva aceasta a colaborării la nivel european. Și structura actuală a BEREC a uh, garantat această Uh, a garantat această colaborare și uh, Parlamentul European uh, a lăudat în nenumărate o, rânduri eforturile BEREC respectiv OAREC, Organismului Autorităților Europene de Reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Se punea întrebarea dacă OAREC ar trebui să se contopească cu oficiul uh, Ah, și să se creeze uh, astfel o agenție europeană. De fapt, asta este propunerea Comisiei. Sau uh, se punea uh, întrebarea dacă nu cumva structura actuală, deja încununată de succes, ar trebui să fie păstrată și pe viitor. În calitate de raportor, nu pot decât să mă bucur de faptul că am reușit să venim cu o abordare conservatoare. Uh, conservăm o serie de elemente ale structurii duale, dar uh, de asemenea dorim uh, să venim cu noi propuneri care să întărească această structură, ținând cont de experiențele acumulate între timp. Oare în sine va fi cumva îmbunătățit, va, se va transforma într-o entitate juridică aceasta este poziția Parlamentului, aceasta este decizia Parlamentului luată în urma negocierilor privind codul. Să nu uităm că prin cod uh, OAREC va avea dreptul de a veni cu decizii uh, obligatorii. Și acest uh, compromis se reflectă și în propunerea noastră privind OAREC. După aceea se pune întrebarea dacă acest organism ar trebui să fie prevăzut și cu un uh, tribunal de apel. Ei, uh, n-am găsit încă un răspuns la această întrebare, dar uh, cred că la întâlnirea de astăzi a raportorilor din umbră vom reuși totuși să găsim o soluție. Nu cred că e o problemă chiar atât de mare. De asemenea, prin propunerile noastre am îmbunătățit eficiența Consiliului Autorităților de Reglementare și a grupurilor de lucru și, de asemenea, am folosit multe dintre propunerile Comisiei în ceea ce privește descentralizarea agențiilor. Când vine vorba despre directorul oficiului OAREC, noi suntem de părere că rolul Parlamentului European ar trebui să fie conservat. Comisia nu-și dorește acest lucru. Iată, OAREC uh, se va confrunta cu noi uh, misiuni Um, care decurg din noul cod privind uh, roamingul. Am încercat să includem aceste responsabilități în textul nostru, să ținem cont și de celelalte acte legislative uh, ale Uniunii Europene, astfel încât regulamentul să nu trebuiască să fie actualizat permanent. Noi suntem conștienți de faptul că piața este în schimbare, că um, responsabilitățile uh, acestui organism va, vor crește, dar suntem încrezători în puterea OAREC de a se achita de responsabilități. De asemenea, am prevăzut ca după 5 ani de zile să se reevalueze activitatea OAREC. Noile misiuni alocate OAREC necesită, bineînțeles, sau duc, sau fac necesarea, necesară, bineînțeles, sporirea personalului acestui organism la 45-50 de uh, angajați. Uh, la 40-45 de angajați. Uh, de asemenea, doamna comisar Gabriel a avut o poziție uh, cât se poate declară pe această temă. Poziția ei merge în direcția noastră, lucru care nu poate decât să ne bucure. Sper că vom încheia discuțiile pe marginea dosarului cât mai repede cu putință. Mulțumim, domnule Toșenovski. Ar urma domnul Carins din partea PPE, dar domnul uh, Carins, iată, m-a anunțat că nu poate să vină astăzi la ședință. Voi uh, transmite eu mesajul pe care îl avea pentru dumneavoastră. Domnul Carin îi mulțumește raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă pe marginea acestui raport. Întrebarea care se pune nu este forma OAREC, ci funcția OAREC. Nu trebuie să pierdem din uh, vedere uh, faptul că acest uh, organism, indiferent de forma sa, trebuie să se achite de anumite responsabilități. Noua structură propusă ar spori birocrația. Tocmai de aceea ar trebui să vedem cum anume am putea adapta structura deja existentă. O nouă agenție europeană pentru comunicațiile electronice nu ar uh, elimina uh, Uh, fragmentarea cauzată de apariția uh, pieței uh, digitale. Odată ce misiunile OAREC sporesc, e important ca aceste responsabilități să se reflecte și în resursele bugetare și de personal al, și umane ale oficiului, ale organismului. Raportorul împreună cu raportorii din Umbra au ajuns deja la o serie de Uh, acorduri pe marginea anumitor uh, aspecte. Um, în ceea ce privește forma uh, OAREC, forma viitoare a OAREC, consider că, că um, consensul găsit este unul echilibrat și potrivit. Mulțumim și urmează acum doamna Creel. Mulțumim, mulțumesc, domnule președinte, vreau și eu să-l felicit pe raportor. Într-adevăr, a fost o colaborare interesantă și de bună calitate, dar, într-adevăr, la început a fost oarecum civi, uh, dificil, pentru că pozițiile grupurilor uh, erau foarte, foarte diferite. Uh, eu uh, personal și grupul pe care îl reprezint eu uh, am fost uh, de părere că propunerea uh, Comisiei este una potrivită, această nouă structură, această nouă agenție, agenție, dar după discuțiile cu cei de la BEREC, dar și cu raportorii din umbră și cu domnul raportor, am ajuns la concluzia că această propunere a Comisiei nu se bucură de, major, de sprijinul majorității. Și tocmai de aceea a trebuit să ajungem la concluzia că, iată, uh, Asta este și trebuie să găsim o soluție pentru a spori eficiența organismului pe baza structurii deja existente. Important este ca BEREC, OAREC să-și păstreze structura dublă, dar în același timp să devină o persoană juridică și astfel să aibă dreptul de a pronunța decizii obligatorii. Cred că acesta este un pas important în direcția creierii pieții, pieței europene digitale. De asemenea, important este să prelungim mandatul președintelui. Asta am decis, este un compromis potrivit. Iată, genul acesta de modificare până la urmă facilitează cooperarea între diferitele agenții. De asemenea, important e ca oficiul OAREC să nu se ocupe doar de partea administrativă pe viitor, ci să își aplece atenția și asupra conținutului, să o poată oferi consiliere uh, statelor mici membre. Uh, Iată, asta s-a obținut și mă bucur de asta. De asemenea, sper din suflet că vom obține un buget mai mare, că vom putea spori resursele de personal ale oficiului OAREC. Uh, de asemenea, și uh, dacă și la ședința de astăzi a raportorilor din umbră vom discuta la fel de fructos ca până în momentul de față, sunt absolut convins că vom veni cu, convinsă că vom veni cu un uh, text solid pentru dumneavoastră. Mulțumim, urmează doamna Calas în numele ALDE. Mulțumesc, mulțumesc raportorului pentru um, acest, această propunere de raport. Mă bucur tare mult că ați inclus uh, în raport o serie de amendamente ale ALDE, precum uh, necesitatea colaborării între OAREC și uh, autoritățile de protecție a consumatorilor. De asemenea, iată, OAREC este un un fel de oficiu unic pentru schimbul de informații între diferitele autorități. Uh, de asemenea, sunt încântată de faptul că oarecare dreptul să pronunțe decizii obligatorii, uh, dar în ciuda faptului că toate lucrurile acestea merg în direcția cea bună, mă tem că Uh, multe dintre discuțiile purtate până în momentul uh, de față s-au concentrat prea mult pe structura aceasta duală. Uh, structura aceasta duală generează povară administrativă excesivă. Este o structură care este ineficientă, duce la suprapuneri și tocmai asta nu ne doream noi cei de la, de la ALDE. În momentul în care avem personalitate juridică, putem să-i spunem oricum, oficiu, agenție sau oricum, dar de fapt și de drept, avem totuși o agenție, personalitatea juridică egal agenție. Deci, în loc să facem o singură agenție, acum, prin acordarea acestei personalități juridice, avem, de fapt, două agenții. Deci nu înțeleg de ce a trebuit să ne compli- complicăm atât de mult în contextul în care o singură agenție ar fi fost cea mai bună soluție. Dar bine, Compromisurile sunt compromisuri, uh, importantă e părerea majorității. Oricum, vă mulțumesc tare mult pentru disponibilitatea de a coopera și aștept să încheiem discuțiile. Mulțumesc, aceștia au fost raportorii din umbră. Mai există alte persoane care doresc să intervină? Văd că nu. Atunci mă adresez din nou Comisiei Europene. Aveți trei minute la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, am urmărit cu mare interes discuția purtată pe marginea acestui dosar. Știm că mulți uh, eurodeputați uh, nu au fost de acord cu propunerile comisiei. și uh, prin prisma acestor fapte înțeleg de ce compromisul arată așa cum arată el. Înțelegem că comisia dumneavoastră își dorește personalitate juridică pentru OAREC. E un lucru important uh, în condițiile în care OAREC are noi uh, misiuni și are puterea de a pronunța decizii obligatorii. De asemenea, responsabilitatea și transparența organismului sunt întărite prin această personalitate juridică. Deci salutăm compromisul. Dar există și lucruri pe care le regretăm. Și anume, regretăm faptul că ați ajuns la concluzia că structura duală este mai bună decât structura unică propusă de către Comisie. Noi considerăm că această structură duală generează o provară birocratică uh, disproporționată și nu sporește eficiența OAREC, care, iată, pe viitor se va confrunta cu noi misiuni. Revenind la rolul oficiului OAREC, bineînțeles, uh, salutăm toată, toate adaptările la abordarea comună, dar, în același timp, regretăm faptul că uh, personalul uh, oficiului se va ocupa de exact aceleași lucruri ca până în momentul de față și anume va oferi asistență uh, OAREC. Ar fi bine ca personalul de la oficiu să se poată ocupa și de, de, de altceva decât consiliere. Uh, să nu uităm că OAREG, iată, are noi responsabilități. Până în momentul de față, OAREG a funcționat bine, dar depinde în mare măsură de, de autoritățile naționale. Uh, de grupurile de lucru. Acolo se face, de fapt, uh, grosul muncii. Din păcate, grupurile acestea de lucru sunt uh, dominate de anumite autorități de reglementare și să nu uităm că până în momentul uh, de față există vreo 17 autorități care nu participă la grupurile de lucru ale OAREC. Tocmai de aceea ar fi fost bine să avem o singură structură, o singură agenție care să ofere, într-adevăr, asistență pentru pentru activitățile OAREC. Mulțumesc! Mulțumesc! Știți prea bine că se poartă o discuție și la Comisia mm, pentru bugete uh, pe tema unificării cumva a EU, ENISA, OAREC și a unei alte, a treia agenții active în domeniul acestei uh, în uh, domeniul el- comunicațiilor electronice. Dar acum îi dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc. Vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că m-am bucurat să văd cum ați tratat acest dosar. Chiar n-a fost ușor să găsim o voce comună, o majoritate am apreciat foarte mult ce a spus și doamna Crel și cred că a avut o abordare foarte rezonabilă. Cred că am reușit să punem, să ducem la oaltă o serie de opinii divergente. Nu prea înțeleg uh, partea aceasta cu creșterea birocrației. Noi tocmai asta am încercat să evităm pe baza modului cum funcționează sau cum a funcționat până acum BEREC. Trebuie să ne gândim că dacă lucrurile au funcționat bine pe baza actorilor naționale, a autorităților de reglementare naționale, atunci nu ar trebui să răsturnăm lucrurile. Înțeleg poziția Comisiei, de aceea și existat un mecanism de revizuire la 5 ani, tocmai ca să vedem cum uh, se dezvoltă lucrurile, pentru că și codul se va dezvolta. E vorba de o piață foarte mare, foarte dinamică și e greu de anticipat ce se va întâmpla. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc și sper că putem să aducem la bun sfârșit acest, acest dosar, pentru că nu au mai rămas decât câteva chestiuni minore și sper că lucrurile vor funcționa bine, vom ajunge la un acord. Am făcut uh, toate eforturile în acest sens. Cum spuneam, n-am început, uh, n-am avut un început foarte ușor, apreciez foarte mult contribuția colegilor. Mulțumim foarte mult! După cum știți, votul în intre va fi pe 11 septembrie, așa că n-a mai rămas ceva timp. Cred că acum ne încheiem ședința un pic mai devreme. Revenim la ora 3 cu dosarul privind eficiența energetică și cu regenerabilele, uh, vă urez un prânz plăcut. Suspend ședința.